ei pentru afaceri juridice. Grupurile PPE, ALDE și GUE au făcut cereri de nominalizare a comisiilor și delegaților parlamentare, a numirilor în aceste comisii. Lista acestor nominări va fi uh, trecută în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă nu există nicio obiecție până la sfârșitul adoptării procesului verbal al acestei sesiuni, atunci vor fi confirmate aceste nominalizări. AFCO propune de asemenea o interpretare articolului 211